Ora l'ordine del giorno eh, reca gli interventi di un minuto. Cominciamo con... Acum pe ordinea de zi avem discursurile de un minut. Domnul Papa Nicolau este primul. Mulțumesc foarte mult. În ultimele luni și în ultimii ani, Grecia a făcut un efort extraordinar încercarea de a rezolva problemele economice, dar și problemele imigrației ilegale. Contextul este advers, un context în care se aud voci rasiste. Totuși, s-au înregistrat rezultate pozitive. Volumul imigrației ilegale a scăzut și fluxul migraționist, în termen general, a scăzut din cauza unei securizări mai bune a frontierei. Trebuie să vă spun că din cauza situației din Siria, presiunea a crescut cumva în ultima perioadă. Însă, nu doar Europa trebuie să poarte această povară. E timpul să găsim un sistem de împărțire a poverii. Acest lucru se regăsește într-o serie de texte non-legislative. Dar în acest mod am putea să ne asigurăm că în Europa funcționează în realitate o împărțire a poverii create de această problemă. Mulțumim. Domnul Stanakakis. Stis 6 aprilie 2009 ισχυρώσεις... În data de 6 aprilie 2009, un cutremur a afectat regiunea Bolonia, Abruzzo, din nordul Italiei multe spitale, școli, școli primare și uh, multe infrastructuri din regiune au fost reduse, uh, distruse. Parlamentul European a încercat să abordeze această problemă. Uh, s-a acționat cu fondul de solidaritate. Au fost alocate 500 de milioane de euro pentru a rezolva problemele acestei regiuni și problemele de infrastructură. Cu trei ani mai târziu, în luna, luna aceasta, uh, tribunalele din Italia au condamnat șase seismologi pentru vina de a nu fi putut prevedea acest cutremur. Este ceva uh, care contravine uh, bunului simț, este o acțiune împotriva oamenilor de știință și a comunității științifice de peste tot. Parlamentul European trebuie să ia pașii necesari și să condamne această măsură. Vă mulțumesc. Mulțumim. Are cuvântul domnul Taylor. President, fellow MEPs. Doamna președintă, stimați colegi, Aș dori să mă refer aici la demisia domnului Dali și la directiva prin produsele din tutun. În ceea ce privește pe domnul Dali, n-am să mai repet ce s-a scris în presă. Voi sublinia doar faptul că multe întrebări încă nu și-au găsit un răspuns. Dacă domnul Dali e vinovat sau nu, asta nu e foarte clar în momentul de față. Parlamentul European și cetățenii europeni însă merită să fie mai bine informați pe această temă și sper că în viitor vor fi. Acum la o chestiune mai serioasă și anume situația directivei prin produsele din tutun după demisia domnului Dali. Tutunul omoară mai bine de 600.000 de europeni în fiecare an. E o problemă de sănătate publică care impune măsuri. Eu nu sunt însă convinsă că această directivă mai este acum o prioritate. Comisia ne asigură că nu vor fi întârzieri, Însă lucrurile trenează până la desemnarea unui nou comisar, probabil luni de zile. DG Senco și-a terminat treaba la această directivă. Înțeleg că s-au încheiat și consultările între servicii. Nu înțeleg de ce trebuie să așteptăm un nou comisar pentru a merge mai departe cu această directivă. Prin urmare, rog Comisia să dea drumul acestui dosar cât de repede posibil. Vă mulțumesc. Mulțumim. Doamna Dotter. Hello, um, thank you. Mulțumesc. Vreau să vă spun despre un comentariu al unui utilizator pe YouTube de acum câteva luni. Mi-a spus, nu-mi plac uh, videoclipurile pirat, însă îmi place cântecul respectiv. Așa că îmi cer scuze pentru încărcarea copyright-ului. Cred că este tipic uh, tipică situația. Era vorba de un remix al unui cântec popular, uh, al format un remix făcut de Gucci Vamp, un DJ care poartă numele unui producător de poșete de lux. Acest uh, cântec a apărut în seria HBO Game of Thrones, bazată pe o serie de uh, romane ale autorului George R. R. Martin. Uh, comentariul utilizatorului în legătură cu comportamentul său mi s-a părut tipic și a, mi s-a părut că reflectă interesele complexe din societatea noastră. Acestea se reflectă în viața noastră de zi cu zi. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Pafton. Madam President. Mulțumesc, domnule președinte. E greu de urmărit ce se întâmplă în Regatul Unit acum. Ministrul nostru de externe a spus că Uniunea Europeană trebuie să descentralizeze. În același timp, prim-ministrul în cameră a spus că dacă această Uniune bancară este să, trebuie, dacă va fi să funcționeze, Europa trebuie să se federalizeze. Se vorbește și de un referendum pe marginea tratatului de la Lisabona. Cameron a promis un referendum pentru orice nou tratat. Domnul Barroso a cerut un nou tratat pentru această Federație Democratică de State Naționale. Asta înseamnă că și britanicii vor, vor vota pe marginea unei entități care abia că va, dacă va include într-o mică măsură Regatul Unit. Se știe că Partidul Independentist din Marea Britanie va avea un mare succes. De ce să nu facem un referendum privind apartenența Marii Britanii înainte de anul viitor? Probabil Uniunea Europeană ar trebui să discute serios ieșirea Regatului Unit. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Mes... Mulțumim, domnul Mezaros. Köszönöm, elnök asszony. 2004-ben 10 új tag... Mulțumesc, doamnă președinte. În anul 2000, 4, 10 țări din centrul uh, Europei au aderat la Uniunea Europeană. Și Înainte de aderare a avut loc un proces de negociere în care interesele universale au uh, devenit uh, prioritare și foarte multe alte probleme au fost pierdute din vedere. Printre acestea, situația vinei colective din urma celui de-al doilea război mondial. Uh, au existat niște decrete în fosta Cehoslovacie care, din păcate, uh, sunt încă în vigoare în anumite țări, în Republica Cehă și în uh, Slovacia. În Slovacia. Și eu cred că această chestiune ar trebui odată și uh, pentru totdeauna să fie reglementată. Uniunea Europeană susține drepturile omului în întreaga lume, ar trebui să o facă și acasă. Fac apel să se verifice odată contradicțiile acestea juridice și fiecare cetățean să fie tratat egal în fața legii. Mulțumesc! Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Cușeri. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quería hacer una denuncia porque algunos gobiernos. Mulțumesc, doamnă președinte Îmi cer scuze, nu este rândul meu, spune, președ... spune vorbitorul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă atrag atenția la ceea ce s-a întâmplat în Malta în ultima lună. În 2008, eh, Partidul Naționalist a câștigat alegerile cu 53% și un membru al Parlamentului în luna trecută, majoritatea însă partidul respectiv și-a pierdut majoritatea și anumiți membri al, ai opoziției și chiar al partidului au votat împotriva poziției guvernului, ceea ce înseamnă că partidul de la guvernare nu mai poate se bucură de o majoritate. Avem nevoie de un guvern nou. Guvernul nu se mai bucură de o susținere majoritară stabilă nici în propriul său partid. Se manipulează mass media de către partidul de guvernare. Avem nevoie de alegeri noi acum uh, și să se uh, să ne întoarcem la popor. Avem nevoie de un guvern stabil. Facem apel Parlamentului European să monitorizeze situația din Malta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează domnul Meyer. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. După cum spuneam, aș dori să reclam faptul că anumite guverne din Uniunea Europeană organizează raiduri polițienești împotriva demonstrațiilor care au loc în statele respective. Amnesty International a publicat recent, recent un raport care denunță recursul exagerat la forță în state cum ar fi Spania, Grecia și România. În Spania avem într-adevăr o problemă conducătorii forțelor armate au intervenit în cadrul acestor demonstrații. Ei au spus că respectă legea, însă lucrurile nu stau așa. Recursul la forță, exagerat la forță, trebuie să fie pedepsit. cei răspunzători, cei care au dat ordinele, sigur, trebuie să fie judecați, nu agenții de ordine care au executat ordinele respective. Vă mulțumesc. Doamna Bilbao. el país vasco tiene un modelo de desarrollo que junto a sus singularidades culturales y. Mulțumesc. Țara Bascilor are un model uh, economic care împreună cu caracteristicile sale sociale și culturale, o fac o marcă de neînvins. Acum 20 de ani eram într-o situație jalnică și între timp am reușit să ne triplăm PIB-ul și am ajuns la nivelul uh, țărilor de jos. Societatea din țara bască, politicile care au fost uh, um, aplicate arată faptul că avem o identitate economică și uh, la alegerile de duminică, Partidul Naționalist Basc a avut o victorie covârșitoare. Dorim acum să susținem în continuare industria, competitivitatea, inovarea și internaționalizarea serviciilor fără să uităm însă dezvoltarea umană, fără de care nu există dezvoltare economică. Vrem să împărtășim Europei lecțiile pe care le-am învățat și să cerem recunoașterea și protecția aspirațiilor noastre la autoguvernare. Poporul basc a spus foarte clar prin votul de duminică că dorește să-și mențină identitatea și integritatea în Europa. Mulțumesc! Grazie, onorevole Angurakis. Mulțumesc, domnul Angurakis. συγκυβέρνηση στην Ελλάδα μαζί με τους ξένους συμμάχους της Grecia împreună cu aliații externi, Uniunea Europeană Troica au găsit un al treilea memorandum după uh, multe dezacorduri. Au tăiat salariile, au eliminat drepturile uh, lucrătorilor, au vândut uh, sănătatea și educația Uh, mii de șomeri în sectorul transporturilor și cei care au fost disponibilizați au primit doar contravaloarea a patru salarii. Uh, s-au folosit diverse pretexte pentru aceste măsuri barbare care subminează întreaga structură economică a țării. Am văzut acest lucru într-o serie de state din Uniunea Europene, însă deja e destul. Lucrătorii trebuie să se revolte și să ceară un sistem social, o autoritate corectă și să se pună capăt monopolurilor autorităților în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Urmează domnul Șogor. Köszönöm, elnök asszony. Egy nagyon komoly problémára szeretném felkérni. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să atrag atenția colegilor și mai ales a Comisiei asupra unei probleme care în ultimele luni a preocupat foarte multe ONG-uri din România și le-a făcut imposibilă activitatea. E vorba de problemele pe care le au programele operaționale în domeniul dezvoltării resurselor umane. Uh, comisia a oprit uh, finanțarea proiectelor în curs. Sigur că eu nu uh, am niciun fel de îndoiel cu privire la uh, corectitudinea investigațiilor făcute de comisie. Vreau să atrag atenția că, din păcate, uh, prin acest pas se periclitează activitatea a sute de ONG-uri uh, care nu mai primesc uh, subvenții pentru activitatea lor. Și există multe ONG-uri care a trebuit să ia credite, au trebuit să uh, contracteze credite pentru proiectele lor și acum aceste proiecte sunt în pericol. Nu putem să ne permitem ca, datorită anumitor abuzuri, Uh, punctuale sau problemelor de competență, întregul program de resurse umane să fie uh, periclitat în România. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Iaroca. Mulțumesc, doamna Iaroca. I would like to welcome the, the Aș dori să salut uh, faptul că <clears throat> Consiliul European a declarat că incluziunea socială rămâne o prioritate și a făcut un apel la statele membre să ia măsuri pentru a reduce consecințele sociale ale crizei și a combate excluziunea socială. Contextul actual a amplificat aceste tendințe nefericite și tot mai puțini oameni pot să-și păstreze un standard decent de viață. Supraviețuirea este o problemă majoră pentru mulți cetățeni europeni în prezent. În noiembrie, întâlnirea Consiliului se va discuta viitorul acestor politici menite a ajuta pe săracii din Europa. Comisia și Parlamentul au introdus propuneri de măsuri menite a sprijini comunitățile defavorizate și sper că noi vom promova aceste amendamente și aceste măsuri

Mulțumesc, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să atrag atenția dumneavoastră și a tuturor colegilor asupra catastrofelor eh, care au avut loc în regiunea mea, Aragon, în mai multe regiuni și în eh, capitala, în Saragossa. 150 de municipii au fost afectate de inundații, infrastructura, școlile, uh, autostrăzile și pagubele s-au ridicat la 24 de milioane de euro. În acest moment, zona respectivă este afectată de secetă, o nouă catastrofă Uh, care, împreună cu criza economică, creează, fac viața foarte, foarte grea oamenilor de acolo. Partidul Popular din Spania nu a reacționat uh, suficient de repede. Uh, trebuia să ceară ca fondurile de solidaritate să fie acordate acestor oameni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Gallagher. Mulțumesc, doamnă președintă. Am asistat la semnarea raportului meu de către președintele Parlamentului și președintele exercițiu al Consiliului atunci când uh, regulamentul privind uh, măsurile luate împotriva țărilor care permit pescuitul sustenabil a devenit lege. Avem acum instrumentele necesare pentru a introduce sancțiuni împotriva acestor țări, cum ar fi Islanda, insulele Fero, în cazul Macroului, din Atlanticul de Nord-Est. Valoarea acestor capturi a eh, depășit un miliard în 2010, însă, iată, Islanda și Ferău au început un pescuit excesiv. Până atunci, pescuiau doar cantități eh, modeste de macro. Însă, în 2011, debarcările au atins cote nesustenabile în cazul ambelor țări. prețurile nu au scăzut din cauza situației nefericite din Japonia. În concluzie, deoarece avem instrumentele necesare, Comisia trebuie să treacă la măsuri și să pună în aplicare dispozițiile din regulament. Nu trebuie să uitați că discuțiile menite a rezolva această dispută au eșuat și nu au dus la niciun acord în Londra această săptămână. Vă mulțumesc!

beneficiază de imunitate care să ne permită libera exprimare. Cu toate acestea, noi cu toții suntem de acord că această imunitate nu se aplică la anumite declarații pline de ură. În Irlanda facem mari eforturi pentru, pentru rezolvarea conflictului și pentru reconciliere și știm că numai discutând cu inamicul uh, lăsând spațiu de manevră fiecăruia, de, îndepărtându-ne de intransigență, putem să uh, ajungem la un dialog adevărat. Problema este că în trecut avem un conflict, un război și astăzi vrem să construim o societate uh, stabilă și solidară și de aceea uh, eurodeputații nu ar trebui să uh, utilizeze așa numitul hate speech. Nick Griffin, care a um, folosit declarații uh, absolut inacceptabile pe internet, a pus uh, uh, în pericol prin declarațiile sale um, doi, uh, doi homosexuali și nu ar trebui să fie acoperit de imunitatea parlamentară pentru acest lucru. Mulțumesc, domnul Niculescu

tisztelt elnök asszony tisztelt képviselőtársaim! Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, colegi. Mă adresez uh, Comisiei Europene în această intervenție și de aceea mă bucur că se găsește aici reprezentantul uh, Comisiei, domnul Șefcovici. Protocolul de la Kyoto din 1979 va uh, expira în anul 2012. De aceea, statele vor încerca la Doha să îl uh, prelungească cu 8 ani până în 2020. Multe state membre și Ungaria, printre acestea, au uh, luat uh, multe măsuri. Există însă un principiu care spune că Uniunea Europeană uh, are greutatea unui stat în aceste negocieri, ceea ce înseamnă că reduceri, reducerile de emisii Uh, trebuie să fie realizate de către toate statele membre. Ungaria uh, a, uh, și-a luat un angajament și anume că va reduce cu 9% emisiile, dar uh, din păcate nu a îndeplinit încă acest angajament. Problema este că um,

Onorevole Ojuland. Mulțumesc, urmează doamna Ojuland. Proua president, peagi võtab Euroopa Parlament menetlusse direktiivi eelnõu. Mulțumesc, doamna președinte. În curând, Parlamentul European va discuta directiva care se referă la uh, metodologia de calcul pentru gazele cu efect de seră. Uh, Problema pe care o vreau să o pun în discuție este comercializarea combustibililor care provin din uh, uh șisturile bituminoase. Um, dorim să putem să uh, comercializăm în, continu- în continuare acești combustibili pentru a ne reduce dependența de uh, uh, furnizorii de energie din uh, exterior. Din păcate, această piață este dezavantajată în momentul de față și mi se pare că uh, condițiile care sunt impuse prin legislație în ultima vreme nu fac decât să restricționeze și mai mult această piață. Problema este că și dacă um, reduci uh, utilizarea combustibilor provenind din uh, șisturile bituminoase, uh, emisiile de dioxid de carbon nu vor uh, scădea, ci vor crește. Și acest lucru nu este în interesul nostru. Mulțumesc, domnul Murphy. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Comitetul Nobel fie are un semn, bizar al umorului, fie nu prea înțelege ce înseamnă cuvântul pace cu trei ani în urmă l-au dat lui Obama, bombardator, și după aceea vor să-l dea Uniunii Europene, care un grup de instituții, reprezentat și de guvern de dreapta, care în prezent a dezlănțuit un război de clasă împotriva clasei muncitoare. Austeritatea este arma numărul unu, o armă folosită cu cruzime în numele bancherilor, a marilor afaceriști a bogătașilor. Se așteaptă ca noi să plătim pentru această criză. Însă, iată, oamenii au răspuns. Grecii primesc sprijinul spaniolilor și portughezilor. Proteste au izbucnit peste tot în Europa. Greve generale vor fi, sunt programate în Grecia, Spania, Portugalia, Malta, Cipru pe 14 noiembrie. Acestea vor fi însoțite de proteste de masă în alte țări din Europa. 14 noiembrie va intra în istorie ca ziua în care muncitorii din Europa s-au ridicat și au spus nu austerității. Nu este nicio îndoială că ei sunt hotărâți să reziste și au puterea de a o face. Este un pas spre o grevă generală paneuropeană împotriva austerității. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul Domnul Winkler. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar. Uniunea Europeană se află la o cotitură astăzi. Proiectul european este periclitat de presiunea crizei și de faptul că populismul, extremismul și xenofobia nu fac decât să înflorească în Europa. Salut eforturile Consiliului și Comisiei de a salva economiile țărilor care se află în pericol. Acum trebuie să ne focalizăm asupra cetățenilor noștri, pentru că aceștia pun vina pe Uniunea Europeană pentru degradarea condițiilor de viață și uh, se întorc către guvernele lor. Problema este că construcția identității europene și sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană trebuie să fie realizate de uh, instituțiile europene și de uh, țările și regiunile Europei. Și eu sunt convins că noi, Parlamentul European, trebuie să jucăm în acest proces rolul central. Mulțumesc! Grazie, onorevole Kelly. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat ocazia de, ma, de a mă exprima puțin în legătură cu o conferință pe care o organizez la Parlamentul European de între 4 și 8 martie. Între 4 și 8 martie, așadar, ca parte a președinției irlandeze în legătură cu o colaborare științifică globală. Parlamentul și președinția irlandeză vor fi gazdele în comun ale acestei conferințe. Avem provocări globale care pot să fie rezolvate doar la nivel global. În acest sens trebuie să colaborăm și nu să concurăm între noi. Vrem să-i aducem pe eh, oamenii de știință și pe politicieni împreună pentru a uh, avea aici în Parlament un dialog pentru a pune bazele unei colaborări, astfel încât să folosim potențialul programului Orizont 2020. Mulțumesc! Mulțumesc că nu este în sale domnul Mirski, așadar are cuvântul domnul Davis. Thank you, President. We've many time... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Nigel Farage, de la Partidul Independentist, vedeți acolo drapelul în dreptul scaunului gol, de, de, de multe ori domnul Farage ne-a criticat pentru modul în care sunt gestionate finanțele în Uniunea Europeană. Dar cum rămâne cu gestionarea finanțelor din propriul său partid? Cu doi ani în urmă, domnul Nigel Farage a promis transparență totală atunci când e vorba de cheltuielile acumulate de reprezentanții partidului său. Însă, ca de obicei, UKIP, partidul său, mințea. Uitați-vă la site-ul web. Contul de cheltuiel al domnului Farage e o minciună de la cap la coadă. Lipsesc multe elemente, n-a fost verificat de nimeni, e o fantasmagorie. Pre- pretinde că și-a pierdut chitanțele. El critică gestionarea financiară din Europa, dar nu e în stare să-și păstreze propriile chitanțe. Adjunctul său, Paul Nato nu și-a mai adus la zi conturile de 2 ani de zile site-ul său web vorbește de cheltuieli generale, dar asta nu acoperă decât o fracțiune din banii pe care știm că i a casat, ca membru al Parlamentului. Unde s-a dus restul? Știm unde s-a dus. În contul personal. I-a băgat în buzunar. Putem presupune asta până când ne dă o explicație. Partidul independentist din Marea Britanie și-a încălcat promisiunea. Nu sunt transparenți, sunt opaci și sunt murdari. Și pretind să fie cinstiți în realitate se pretează la o înșelătorie, la scară mare. Data viitoare, când domnul Farage vine aici să ne întrebe cum gestionăm Uniunea Europeană, ar trebui ca membrii acestui Parlament să-i ceară domniei sale câteva răspunsuri. Bine, colegi, il... Stimați colegi, cu această dezbatere în această seară se încheie. Dorim domnului comisar, care a rămas cu noi aici până